să facem toate eforturile, disponib- toate eforturile posibile pentru a ajuta pe acești oameni să ducă o viață în pace. Mulțumesc, domnule comisar. Încheiem dezbaterea. Am primit cinci propuneri de revoluție care vor fi votate joi la ora 12. În ordinea de zi, raportul domnului Coelio privind aplicarea acquis Schengen în Bulgaria și în România. Bună ziua, doamna comisar. Voi începe prin a da cuvântul domnului Carlos Coelho, ca raportor, patru minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, doamna reprezentantă a Consiliului, am de accentuat șase puncte și apoi întărirea Schengen. Libera circulație a, popoare, a persoanelor este o mare realizare a Uniunii Europene. Schengen este un pilon al Uniunii Europene și de aceea suntem printre cei care consideră că nu trebuie slăbit și că trebuie întărit și păstrat. Și susțin cele spuse doamna comisar Malmström recent pentru că trebuie să devenim 22, sunt, uh, Schengen are acum 25 de membri, 22 din Uniunea Europeană și 3 care nu sunt uh, membri UE. Libera circulație este posibilă pe o zonă cu șapte mii și jumătate de kilometri de graniță internă și e vorba de 400 și ceva de milioane de cetățeni în al doilea rând, încrederea reciprocă, eliminarea granițelor presupune o mare încredere între statele membre. Asta înseamnă schimb de informații rapide prin sistemul SIS, cooperare poliționească și existența unor controle foarte bune la uh, frontierele externe. Acest lucru depinde de rigoarea și eficiența controlelor făcute la granițele externe. Schengen este uh, slăbit atunci când se fac greșeli și se distruge încrederea reciprocă. În al treilea rând, reguli egale pentru toată lumea. Ele există în proceduri, trebuie să fie clare și trebuie să fie corecte. Toate țările trebuie să le pună în aplicare uh, toate criteriile Schengen trebuie aplicate corect și eficient și sunt criterii care au fost cerute tuturor celor care au adorat anterior la zona Schengen, nici mai mult, nici mai puțin. În al patrulea rând, transparența în numele libertății, dar și în numele siguranței, al securității, trebuie să asigurăm un nivel mai bun de transparență. Îmi pare rău că nici de data asta Consiliul nu s-a comportat așa cum ar fi trebuit față de Parlamentul European și ne-a negat accesul la uh, raportul de evaluare. Această problemă a fost rezolvată doar datorită ambasadorilor României și Bulgariei. Ei au solicitat uh, punerea la dispoziție a acestui raport de evaluare și în felul acesta am aflat și noi care sunt concluziile și care sunt recomandările. Consiliul încă o dată nu a arătat că nu respectă Parlamentul European. Nivelul de transparență necesar trebuie să se vadă în problemele care au fost scoase în evidență privind blocarea accesului la Schengen Trebuie să vedem ce s-a făcut din acest punct de vedere, trebuie să vedem dacă recomandările sunt puse în aplicare, dacă se fac reforme sau nu. Parlamentul European cere acces la aceste informații în al cincilea rând cetățenii europeni. Cât de mult vorbim despre valoarea cetățeniei europene de când au aderat la Uniunea Europeană, Bulgaria și România au dorit ca cetățenilor să devină cetățeni europeni cu drepturi de pline, ceea ce include și dreptul de a se deplasa liber în zona Schengen. Deci cetățenia europeană e, este elementul cel mai important, îl întărim prin lărgirea zonei Schengen. În al șaselea rând, ați făcut o treabă bună, este absolut clar că aceste țări trebuie să fie felicitate pentru eforturile făcute de a îndeplini cerințele Schengen. A fost clar din raportul făcut uh, Uh, din raportul de evaluare și din uh, deplasările noastre în, în uh, România și Bulgaria. Mulțumim colegilor români, domnul Marinescu și domnul Enciu și colegilor bulgari. Salutăm, am dorit să salutăm România și Bulgaria în Schengen și sperăm că, de fapt, și Consiliul va adopta aceeași poziție și va ține cont de avizul nostru pozitiv în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. În numele Consiliului are acum cuvântul doamna Eniko Gheri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor, stimați deputați. Este o ocazie deosebită pentru mine să particip în numele Consiliului la dezbaterea privind extinderea zonei Schengen la Bulgaria și România. Aceasta a fost o prioritate foarte mare pentru președinția maghiară și de aceea sunt foarte mulțumită că în acest moment atât România cât și Bulgaria au primit evaluări pozitive în ceea ce privește pregătirea tehnică pentru a aplica întregimea uh, achiului uh, Schengen. Salutăm faptul că evaluarea acestui Parlament a dus și ea la concluzii similare. Uh, eu îl felicit în special pe domnul Carlos Coelho pentru uh, devotamentul său profesional și personal. Și, de asemenea, dați-mi voie să deviez un pic de la protocol de dragul unei referințe istorice. La, în momentul în care Ungaria a vrut să uh, adere la Schengen, a fost împiedicată de o problemă tehnică legată de SIS-2 și președinția portugheză de pe atunci ne-a ajutat cu o soluție generoasă și inventivă și inovatoare. Aș dori să-i mulțumesc și, să mulțumesc și domnului Lopez Aguilar și membrilor Comisiei Libe pentru devotamentul lor față de această problemă. Președinția maghiară a făcut eforturi mari să progreseze cu acest dosar. La început, președinția a devenit conștientă că era nevoie să rezolvăm rezervele existente din partea unor state membre față de acest proces și de aceea președinția a pus uh, starea de uh, fapt pe ordinea de zi a Consiliului Jai de pe 21-25 uh, uh, februarie. Și atunci Consiliul a salutat progresele înregistrate și a solicitat strânsa cooperare a tuturor statelor membre pentru găsirea unei soluții acceptabile pentru toate părțile. Atât Bulgaria cât și România au, au întreprins măsuri semnificative pentru ca practicile uh, și politicile țărilor lor să ajungă la standardele Schengen. Și aici includem domenii cum ar fi protecția datelor, cooperarea polițienească, controlul uh, Uh, frontierelor uh, terestre, marine și aeriene și uh, implementarea corectă a SIS și SIREN. Între timp, evaluarea Schengen a României și Bulgariei pe toate capitolele a fost finalizată în martie cu un rezultat pozitiv. Ca urmare a adoptării uh, raportului uh, relevant al grupului de lucru al Consiliului, au existat niște, un proiect de concluzii uh, care a fost uh, pus pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 9 iunie. Știu că aceasta va fi o veste bună pentru foarte mulți uh, deputați, în special pentru cei din Bulgaria și România. Este un uh, pas important Uh, în calea spre participarea deplină la Schengen. Consiliul va monitoriza în continuare progresele înregistrate în toate domeniile, având în vedere că acesta este un exercițiu în derulare pentru toate țările Schengen. Și din acest punct de vedere, pot să uh, îi asigur pe deputați că atât Bulgaria cât și România vor continua să facă rapoarte regulate referitoare la pașii pentru remedierea defectelor existente. Uh, vom analiza în special consolidarea controlelor la frontieră și uh, cooperarea polițienească transfrontalieră și asistența pentru emiterea de vize. Când uh, Parlamentul va adopta raportul domnului Coelho și Consiliul va adopta concluziile elaborate de președinție, Ultimul pas, adoptarea deciziei Consiliului, care, după cum știți, necesită unanimitate, va mai rămâne. Și din acest punct de vedere, doresc să subliniez faptul că Consiliul s-ar putea întoarce la această problemă destul de curând pentru a reflecta cum poate merge mai departe în septembrie în acest an. Domnule președinte, raportul pregătit de domnul Coelho atinge și accesul la documente clasificate, cum a fost uh, remarcat și de domnul raportor, problemă importantă în acest dosar. Accesul Parlamentului la documente clasificate este una din problemele interinstituționale încă rămase între Consiliu și Parlament și președinția maghiară intenționează să rezolve acest lucru. Am reușit să ne punem de acord asupra căii de a merge mai departe pentru implementarea soluției, dar încă mai avem nevoie de timp. Totuși, președinția maghiară, de la bun început, de la începutul mandatului său, a căutat o soluție imediată, astfel încât să nu amâne aderarea Bulgariei și României la zona Schengen. Și în acest context, la propunerea președinției maghiare, Consiliul și-a dat acordul astfel încât Parlamentul să aibă acces la documentele relevante pentru aderarea celor două state membre la zona Schengen astfel încât președinția maghiară este convinsă că extinderea zonei Schengen cu Bulgaria și România, acum că ele îndeplinesc toate criteriile tehnice și juridice, ar fi benefică pentru sistemul de cooperare Schengen și pentru Europa în sine, acolo unde cineva poate călători de la Marea Neagră la Atlantic fără a fi nevoit să arate pașaportul sau cartea de identitate. Și știm că libera circulație este un principiu fundamental al Uniunii Europene și este un lucru tangibil pentru cetățenii noștri. Este un lucru valoros pe care trebuie să-l salvgardăm cu toții. Mulțumesc, domnule președinte. președintele, mulțumesc. Doamna Gheorghe, în numele Comisiei, doamna Melstrom. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Schengen este o mare realizare. E unul dintre eh, cadourile cele mai tangibile pe care le-au primit cetățenii europeni de la Uniunea Europeană. Faptul că poți să conduci din Finlanda până în Portugalia fără să trească să oprești niciun control Trebuie să păstrăm, să apărăm zona Schengen și ultima dezbatere privind reintroducerea controlului la frontieră trebuie să fie oprită. Am discutat de mai multe ori modul în care trebuie să consolidăm uh, spațiul Schengen și nu să-l slăbim. Avem nevoie de mai multă Europa și nu de mai puțină. Avem nevoie de mai bună evaluare, de instrumente mai bune, de orientări și recomandări mai bune privind interpretarea acquis-ului Schengen și acest lucru va fi discutat cu statele membre la Consiliul din această săptămână, dar și mai târziu, la sfârșitul lui iunie, la Consiliul European. Vreau să felicit România și Bulgaria pentru eforturile considerabile pe care le-au făcut. Am văzut cu ochii mei că, într-adevăr, au făcut uh, progrese remarcabile, că au muncit foarte greu și uh, faptul că uh, au întârziat uh, procesul le-a dat posibilitatea să beneficieze de pe urma ultimelor echipamente, celor mai noi și mai moderne echipamente și vreau să felicit aceste țări pentru că au făcut investițiile necesare. Astăzi ele îndeplinesc criteriile tehnice ale Uh, Schengen și au arătat că sunt angajate să merite încrederea celorlalte state din Uniunea Europeană. Comisia salută raportul privind Bulgaria și România. Vreau să-i mulțumesc domnului Coelho și raportorilor din uh, umbră pentru această abordare și pentru raport. Comisia a considerat întotdeauna că nu există nicio legătură între mecanismul de verificare Schengen și uh, aderarea la Schengen. Dar știm că aderarea la Schengen se bazează pe încredere și încrederea a fost uh, subiectul dezbaterilor din ultimele săptămâni. Deci, decizia de a aboli controlele la frontieră, frontierele interne cu Bulgaria și România se bazează nu doar pe evaluarea tehnică, ci și pe această încredere. Și, din păcate, încrederea nu există în momentul de față. De aceea este atât de important, așa cum a spus și reprezentanta președinției, e nevoie de Uh, negocieri cu statele membre pentru a găsi o soluție pentru ca frontierele să poată fi deschise cât mai repede posibil. Aceasta rămâne o prioritate a uh, tuturor. Consiliul trebuie să definească uh, calea de urmat cu termene foarte clare privind controlul la frontieră, astfel încât România și Bulgaria să poată să intre în Schengen. Au demonstrat că sunt pregătite să intre în Schengen, că au făcut progresele necesare și sperăm că într-un timp cât mai scurt vor putea să uh, obțină decizia Consiliului. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum urmează vorbitorii care au cuvântul în numele grupurilor politice. Domnul Dias, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Coelho pentru că a fost la fel de riguros ca de obicei Trebuie să adăugăm uh, și eforturile României și Bulgaria. Am încredere în Bulgaria și România. Au activat foarte bine și trebuie să primească ceea ce li se cuvine. Nu este vorba de niciun fel de dar. S-a spus din partea președinției Consiliului și din partea doamnei comisar Malmström că îndeplinesc uh, cerințele tehnice și juridice și eu mă unesc celor două voci. Nu trebuie să ținem seama de alte criterii care să nu fie cele exclusiv tehnice și juridice. Aceste criterii, eh, criterii sunt cinci. E vorba de îndeplinirea nivelului de protecție al datelor, sistemul de informații Schengen, cooperarea polițienească, emiterea de vize, și controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene, maritime și terestre și, de asemenea, îndeplinesc cerințele din SI și Sirene, așa încât Parlamentul trebuie să trimită un mesaj fără echivoc, foarte puternic Consiliului și mai ales reprezentanței permanente a celor cinci țări pe care nu le voi cita, dar care sunt printre noi și care sunt la originea acestei probleme. Cred că includerea în spațiul Schengen care are mai mult de 450 de milioane de persoane, deci cred că includerea României și Bulgaria, Bulgariei uh, va fi un element pozitiv. O să construim mai multă Europa și nu trebuie să folosim standarde duble, nu trebuie să cerem României și Bulgariei condiții care nu au fost cerute celorlalte state membre care au aderat la spațiul Schengen. Deci, în concluzie, Vreau să spun, fără echivoc, că semnalul nostru trebuie să fie puternic, majoritar, în sensul aderării și trebuie să-l adresăm Consiliului. Vreau să-l felicit încă o dată pe domnul Coelho și vreau să felicit încă o dată România și Bulgaria. Mulțumesc! Domnul Enciu, două minute. Domnule președinte, mulțumesc domnului Coelho pentru

să nu facem presiuni și să nu mergem înainte cu o viteză, cu viteză dacă nu suntem pregătiți. Foarte multe state membre au acest sentiment în ceea ce privește zona Schengen. Nu ar trebui să ne extindem în mod pripit înainte să, suntem, înainte să fim absolut siguri că toată lumea este complet pregătită. Această dezbatere nu trebuie utilizată ca o, ex, ca o scuză pentru a critica România sau Bulgaria, despre care știm că au depus eforturi considerabile pentru a îndeplini criteriile Uh, fixate de comisie. Cu toate că există dezacorduri între noi cu privire la măsura în care aceste criterii au fost îndeplinite sau nu, s-au făcut foarte multe. Însă să folosim această ocazie pentru a discuta, pentru a reevalua sistemul Schengen și integritatea Uniunii Europene în sine pentru că e nevoie să reformăm acest mecanism de evaluare care este complet depășit. În momentul de față, el nu ne dă ocazia să facem față provocărilor prezente sau viitoare ale Uniunii Europene sau ale statelor membre. Acum trebuie trebuie să fixăm niște criterii care să abordeze nu doar aspectele tehnice, ci criterii care să uh, vizeze criminalitatea organizată și corupția și în evaluarea statelor membre Schengen. Aș dori ca Europol și Eurojust să fie implicate în aceste evaluări. Poate că un nou mecanism de evaluare ar putea să prevină și diferențele de opinie și lipsa de încredere în sistemul actual, pentru că nu doar în această cameră, ci în întreaga europeană există această lipsă de încredere astăzi. Doamna Stanoca, două minute. President, Domnule președinte, stimată doamnă comisar, eu însă vin dintr-un nou stat membru și îmi aduc aminte cât ne-am dorit să intrăm în uh, zona Schengen. Um, au existat într-adevăr uh, niște defecte pe drumul uh, uh, către spațiul Schengen, dar aceste probleme au fost rezolvate. România și Bulgaria sunt pregătite pentru această aderare. Înțeleg preocupările legate de corupție și de criminalitatea organizată. Acestea trebuie gestionate în cadrul mecanismului pentru cooperare și verificare și lucrările în acest sens trebuie să fie uh, continuate. Dar nu putem uh, să um, creăm uh, criterii noi. Trebuie să ne asigurăm că statele pot adera de îndată ce sunt îndeplinite criteriile existente. Trebuie să evităm standardele duble atunci când evaluăm implementarea acquis-ului Schengen. Uh, în uh, statele existente și statele care aderă la spațiul Schengen. Evaluarea este crucială. Ni se pare uh, inacceptabil ca mai multe state membre să fi sugerat în Consiliu o schimbare a temeiului juridic, excluzând Parlamentul din uh, procesul de luare a deciziilor. Sper că uh, raportorul nostru, domnul Coelho, va sprijini și va apăra prerogativele Parlamentului uh, pentru că ă, acest lucru este extrem de important și mulțumesc domnului Coelho pentru eforturile pe care le-a făcut și sperând într-o bună cooperare pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst. Un minut și jumătate. Doamnelor și domnilor, cred că Trebuie să spunem că a venit vremea ca România și Bulgaria să poată să beneficieze pe deplin de achiul Schengen. Abolirea controarelor la frontierele interne și libera circulație reprezintă cele mai importante uh, achiuri ale Uniunii Europene, reprezintă niște valori esențiale. Așadar, blocajul făcut de anumite state membre uh, este pentru mine de neînțeles. Se vorbește de eliminarea corupției, se vorbește despre teama de uh, migrație necontrolată. Eu nu înțeleg aceste argumente. După luările de cuvânt care s-au referit la toate acestea. Eu cred că se face o defavoare, un deserviciu acestor țări și raportorul nostru a spus că trebuie să se aplice toat- la toate statele membre aceleași reguli, mai ales în legătură cu uh, declarația Schengen. Uh, ca și alți colegi, am fost foarte surprinsă de reacția uh, absolut imposibilă a Consiliului față de Parlament. Ni s-a interzis accesul la anumite documente. Nu cred că trebuie să mai așteptăm până în luna septembrie, în niciun caz. Și, în concluzie, vreau să vorbesc despre situația unei ziariste de la București, Sabina Fati, și uh, trebuie să se ține cont de toate aceleași, de aceleași criterii care se aplică și în alte state membre și la aceste două state membre. Nu putem să avem o altă abordare. Domnul Borghezi, un minut. Mulțumesc. Articolul 4, alineatul 2 al actului de aderare la Schengen stabilește că verificarea prin procedura de evaluare a respectării condițiilor necesare pentru aplicarea acquis Schengen din partea noilor state membre E o cerință esențială pentru ca Consiliul să decidă să elimine controlul la frontierele interne. Noi considerăm că ar fi necesare și urgente exact acele condiții pe care noi le evaluăm ca fiind inexistente, caracterul normativ operativ care să împiedice infiltrarea prin uh, Bulgaria și România a unor persoane nedorite care ar putea pune sub amenințare siguranța actelor, uh, statelor membre. Uh, documentul Parlamentului nu ne mulțumește pentru că la frontierele terestre și maritime rămân grave carențe, executarea controalelor, începând cu aceasta și iată, polițiile noastre se confruntă cu numeroase cazuri de persoane clandestine provenite din aceste două țări. Uh, sugerez suspendarea procedurii de intrare a României și Bulgariei în sistemul Schengen pe baza principiului de precauție inclusiv în vederea previzibile enorme presiuni uh, de la frontierele externe din direcția acestor două țări care devin găurile din Schweizerul care este uh, Uniunea Europeană în legătură cu clandestinii. Mulțumesc, domnul Van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte. România și Bulgaria sunt state corupte care nu respectă criteriile Schengen. Comisia Europeană ne poate spune că achiul Schengen este ceva sacru, ceva sfânt, care nu trebuie încălcat a accepta aderarea României și Bulgariei uh, la Schengen este un lucru nerealist, cu adevărat infantil, pentru că România și Bulgaria au arătat cu claritate că nu sunt demne să facă parte din spațiul Schengen. Așa cum a spus organizația Transparency International, aceste țări se confruntă cu uh, fenomene masive de corupție. Um, pe o scară de la 1 la 10, România are numai uh, 3,6 și Bulgaria numai 3,7. În uh, această perioadă, zeci de mm, vame și bulgari au fost uh, arestați uh, pentru corupție, la fel și în România. Există probleme foarte grave legate și de traficul de ființe umane în țările de jos, zeci de persoane au fost victime ale acestui fenomen de trafic al, de ființe umane întreținut de bulgari și de români. Trebuie să privim lucrurile în față. România și Bulgaria nu trebuie să adere la Schengen nici acum, nici niciodată. Trecem acum la următorii uh, vorbitori. Domnul uh, Ilcev, un minut. Domnul Kovacev. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului Coelho pentru evaluarea obiectivă și corectă a eforturilor României și Bulgariei. Vreau să mulțumesc președinției și Comisiei pentru susținerea lor în acest proces. Trebuie ca acest, situația acestor state să fie evaluată în, conform acelorași criterii de la început. Încă din 2007 s-a spus că după ce se vor îndeplini criteriile tehnice, uh, statele vor intra în spațiul Schengen în 2011. Acesta este un fapt. Expertiza Consiliului este lipsită de ambiguități. Bulgaria și România îndeplinesc criteriile de aderare. Orice altceva face parte din dezbaterile interne ale unora dintre statele membre. Mai bine decât să facem astfel de calcule, ar trebui să ne concentrăm pe consolidarea frontierelor externe, pe încheierea de parteneriate cu vecinii noștri din Est și din Sud și să facem să scadă presiunile de migrație asupra Sudului Europei. Un lucru deosebit de important, mai ales acum când cetățenii noștri se tem că imigrația ar putea să pună în pericol siguranța și uh, realizările sociale ale Europei. Avem nevoie de planuri funcționale, ca în Italia și în Malta. Nu putem aplica standarde duble. Dacă este să aplicăm uh, noi reguli, trebuie, reguli trebuie să aplicăm tuturor statelor membre, nu numai celor noi. Bulgaria și România și-au îndeplinit obligațiile și acum trebuie să li se acorde aderarea la spațiul Schengen. S-au făcut foarte multe eforturi pentru a combate crima organizată și chiar acum aș fi mult mai liniștit dacă frontiera mediteraneană a zonei Schengen ar fi protejată așa cum este cea de la Marea Neagră de către Bulgaria și România. Raportorul și alți colegi au fost acolo și știu la ce mă refer. Este important să uh, se uh, sporească securitatea din zona Schengen și este important ca Consiliul să dea undă verde României și Bulgariei pentru aderarea la Schengen încă din septembrie 2011. Prin raportul domnului Coelho trebuie să transmitem un mesaj clar Consiliului să arătăm că pentru a avea frontiere externe mai sigure și o siguranță mai mare pentru cetățenii noștri, Bulgaria și România trebuie să intre în spațiul Schengen anul acesta. Doamna Flașicova Benova, un minut. Pecne, colegine, colegovia, pani comisar. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doamnă comisar, libertatea de mișcare e una din uh, cele mai importante libertăți de care se bucură cetățenii Uniunii Europene. Din partea, în numele grupului meu, Socialiștii și Democrații din Parlamentul European, Aș dori să spun că susținem uh, aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. Consider că trebuie să salutăm uh, lucrurile pozitive, dar trebuie să ne exprimăm astăzi și regretul, pentru că unii colegi astăzi, proveniți din țări care probabil au probleme cu uh, corupția, uh, ele însele își exprimă atitudinea critică față de România și Bulgaria. Dar România și Bulgaria sunt membre de pline ale Uniunii Europene și toți membrii Uniunii trebuie tratați în mod egal. Deci mâine la vot v-aș fi recunoscătoare dacă veți trata pe România și Bulgaria exact la fel cum vă tratați propriile țări. Domnul Ilce, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În această ședință trebuie să ne finalizăm evaluarea privind gradul de pregătire al României și Bulgariei pentru aderarea la spațiul Schengen. Și cred că vom avea succes pentru că raportul domnului Coelho este unul de succes. Uh, evaluarea Parlamentului uh, uh, este conformă cu avizul pozitiv al Comisiei Libe și cetățenii români și bulgari vor auzi că instituțiile lor și-au făcut treaba pentru ca semaforul care deschide spațiul Schengen să treacă pe verde Discuțiile pe care le-am avut nu au permis o schimbare ad hoc a mecanismului de aderare la Schengen. Acum cele două guverne trebuie să uh, își clarifice progresele și să arate celor care au rămas sceptici că au dreptate să intre în uh, zona Schengen. Care sunt motivele acestor ezitări? Deziluzie, prudență? Sper că ministrii de justiție și de internă uh, vor fi la fel de sinceri în dezbaterile lor, așa cum am fost și noi discutând uh, de, uh, de, raportul domnului Coelho. Domnul Coval, un minut. Am vrăjenie, že... Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că în Parlamentul European, la dezbaterile noastre, încercăm din ce în ce mai mult să ne apărăm fortăreața. Fie că e vorba de frontierele externe, fie că e vorba de cele interne ale Uniunii Europene. Încercăm, fără încertare, să oprim cetățenii să treacă frontierele. Acesta nu este un motiv ca românii și bulgarii să nu mai călătorească în Uniunea Europeană, să nu lucreze și să studieze în Uniunea Europeană. O puteți observa numai uh, ascultând dezbaterea cât de fragmentată este Uniunea Europeană. Astăzi, unii vin cu pseudo-argumente împotriva României și Bulgariei și cred că nu fac decât să dăuneze proiectului european. Domnul Batten, un minut. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Iată că zona Schengen se desfințează în uh, țările sale nucleul dur, dar acum iată sunt uh, planuri să se fie incluse România și Bulgaria unde sunt uh, sute de mii de țigani care toți doresc să migreze și după ce vor putea călători liber în zona Schengen, mulți dintre ei inevitabil vor ajunge în Marea Britanie ca să profite de sistemul nostru generos de ajutoare sociale, ca mulți înaintea lor. Poate că unii cetățeni întreprinzători uh, uh, britanici ar, ar dori să se întâlnească cu romii când debarcă la cale și să le dea hărți ca să găsească calea uh, către domiciliul primului ministru și tuturor ministrilor. Uh, doar când romii își vor parca căruțele pe, în fața uh, Downing Street 10, poate că se vor schimba opiniile în legătură cu beneficiile aderării acestor două țări la uh, zona Schengen. Mulțumesc și acum domnul Clas. Mulțumesc. Mi-e teamă că Parlamentul European își arată o parte absolut nerealistă, acordându-și uh, acceptul pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Constat că există state membre care se opun acestei aderări și au uh, motive întemeiate să facă asta. Un raport recent al Europol s-a axat pe crima organizată și spune că grupuri uh, de infractori din Bulgaria, din din Turcia și din Balcani vor utiliza posibilitățile deschise prin aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. În acest raport se atrage de asemenea atenția asupra liberalizării acordării vizelor pentru țările din Balcani. Există o problemă de imigrație ilegală prin, uh, prin teritoriul Turciei și această problemă va căpăta o amploare și mai mare odată cu aderarea României și Bulgariei la Schengen. Ce uh, garanții ne poate da Comisia Europeană? Niciuna. Ce măsuri vor fi luate pentru a se evita o creștere a problemelor cu uh, cetățenii de etnie romă? care sunt o sursă de uh, infracțiuni și de probleme. Este nevoie de măsuri anticorupție. Cetățenii uh, români și bulgari care vin cu intenții bune în uh, țările din zona Schengen vor înțelege și ei, sunt sigur, că trebuie să accepte cumva aceste inconveniente și anume controalele la frontieră pentru protejarea restului Europei împotriva imigrației ilegale și criminalității. Domnul Marinescu. Intrarea României la spațiul Schengen este un proiect care a implicat eforturi majore din punct de vedere financiar instituțional și uman și reprezintă unul dintre cele mai importante obiective politice pentru românia

iată, care uh, este, cu care face parada aici extrema dreapta, în numele xenofobiei, dorește, își dorește închiderea ușilor Uniunii Europene. Această atitudine nu trebuie să se impună. Trebuie să avem posibilitatea, din potrivă, de a ne dezvolta economic și social E inacceptabil ca statele membre să, dore, să dorească din nou să instaureze frontierele interne. Mobilitatea cetățenilor europeni e una din libertățile fundamentale ale Uniunii. Extinderea spațiului Schengen poate contribui la bunăstarea tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Și vom demonstra astfel că această idee a integrării este încă în viață și că Europa înaintează și dă uh, oportunități pentru viitor și altor țări. Mulțumesc. Domnul Campbell Bannerman. Mulțumesc. Mi-am schimbat uh, locul aici de la Partidul Conservatorilor și Reformiștilor, dar nu mi-am schimbat perspectiva. În ceea ce privește Schengen, uh, ne credem că membrii spațiului Schengen, inclusiv Elveția, trebuie să decidă. Elveția nu este în uh, Uniunea Europeană, dar este în uh, Schengen. Uh, reintroducerea, propunerea reintroducerii controlelor la frontieră de către Franța și Italia arată o criză. Pragmatismul um, arată că implicațiile pe care le are aderarea României și Bulgariei la Schengen sunt mai grave decât ne-am aștepta. Uh, fluxurile de imigranți pot ajunge până la cale fără niciun fel de problemă dacă Bulgaria nu își respectă obligațiile de combatere a crimei organizate. Această propunere merge cumva prea departe, depășește orice graniță. Mulțumesc, uh, Bițoto. Un minut. Mulțumesc. Europa stă cu ochii închiși, dar raportul din 2011 al Europol în legătură cu criminalitatea organizată susține că odată cu intrarea României și Bulgariei în uh, Schengen, uh, puternice organizații criminale turcești uh, și albaneze se vor putea extinde în întreaga Europa. Și citez, imigrația ilegală din Turcia se va extinde până la coastele Bulgariei, vor spori traficul de droguri și de ființe umane de către comunitatea turcă albaneză Uh, intrarea în Schengen a României și Bulgariei ar putea conferi comunității uh, bulgărești și rome noi oportunități de a-și uh, extinde traficul care uh, deja are o, uh, reprezintă o sarcină, o povară pentru Uniunea Europeană. Vor spori traficul de droguri, de ființe uh, umane. Uh, Europa vrea să facă o mare favoare crime organizate până la urmă. Partidul Lega Nord se va împotrivi întotdeauna uh, acestor scelerați și cine va vota mâine în favoarea acestui raport își va asuma răspunderea unui vot care va deschide ușile sau chiar o autostradă până în inima Europei uh, crimei organizate. Mulțumesc. Mulțumesc, da, Gal, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministru, doamnă comisar, dragi colegi, Mă bucur că mâine, prin adoptarea raportului Coelho, Parlamentul European va transmite un mesaj clar prin care recunoaște faptul că România și Bulgaria sunt pregătite să adere la spațiul Schengen, unul, una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. E foarte important acest lucru din motive istorice, e foarte important pentru statele din Europa Centrală și de Est. Pentru acestea, șansa de a călătorii liber pentru cetățenilor este vitală. Trebuie ca România și Bulgaria să îndeplinească aceleași standarde și aceleași condiții de aderare care au fost solicitate pentru alte state membre mai de mult. Așadar, nu este posibil să se ceară României și Bulgariei mai mult decât se cerea la ultima rundă de aderare. Nu trebuie să se aplice standarde duble pentru că astfel s-ar submina tocmai baza achiului Schengen, și anume încrederea reciprocă între membrii. Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că trebuie să uh, protejăm acest achi comunitar. Trebuie să avem grijă să nu creăm o legătură între aderarea acestor două state și revizuirea mecanismului de evaluare al Schengen. nu trebuie să se creeze această legătură. În final, vreau să-l felicit pe domnul Coelho pentru munca sa foarte constructivă și foarte importantă, care ne-a permis să facem progrese și vreau să mulțumesc și președinției ungare pentru realizările făcute pentru aderarea acestor două state la spațiul Schengen. Mulțumesc, doamna Head, un minut. Imorgon să kommer vi att Mulțumesc. Votăm astăzi aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Mi se pare evident că toate țările din Uniunea Europeană care respectă cerințele extrem de înalte ale acestui spațiu de cooperare ar trebui să poată să adere, dar sigur că mai există, dar sigur că criteriile și obiectivele trebuie să fie la fel pentru toată lumea. Altfel, situația este una manipulată din punct de vedere politic. S-a spus că statele care aplică uh, regulile trebuie să poată adera. Corupția este un fenomen care poate fi combătut prin intermediul sistemului Schengen. Comisia a prezentat un pachet de combatere a corupției și este un dosar pe care trebuie să continuăm să lucrăm. Este ceva care privește întreaga Uniune Europeană și nu numai România și Bulgaria. În același timp, constatăm că este nevoie de o cooperare întărită în ceea ce privește combaterea crimei organizate și nu ne trebuie mai multe uși închise. Uh, domnul uh, Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Schengen reprezintă într-adevăr un patrimoniu al civilizației de mare valoare și astăzi trebuie să salutăm favorabil uh, un rezultat important care înseamnă libertatea de circulație a milioane de cetățeni. Și acum se vorbește uh, ca și românii și bulgarii să beneficieze de aceste avantaje. Deci zona Schengen trebuie consolidată există și o mărturie concretă, pentru că este o mărturie concret, că, concretă a civilizației europene. Schengen este uh, oglinda acestui lucru. Achiul Schengen este un instrument uh, fundamental și sunt convins că pe data de 24 iunie quest'anno il Consiglio anului curent Consiliul va, se va putea baza pe acest raport care încearcă consolidarea sentimentelor de încredere reciprocă între statele membre. Sigur că uh, mecanismele trebuie să treacă, de vot trebuie să treacă de la sistemele interguvernamentale uh, la cele comunitare, după cum am anunțat deja doamna Malmström, și e adevărat și că uh, administrarea Schengen și guvernarea Schengen determină o mai bună cooperare și o consolidare dinamică, dar trebuie și o aducere la zi a prin transparență și mai mult dialog. Cerințele au fost îndeplinite de România și Bulgaria. Îl felicit pe domnul Coelho care s-a gândit uh, foarte bine și la uh, uh siguranță, siguranța cetățenilor și a elaborat un text foarte echilibrat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iotova. Grupul Teșeva opredeli 1300 km. Dragi colegi, grupul uh, de lucru pentru evaluarea Schengen a, s-a ocupat de evaluarea kilometrilor de frontieră celor 1300 de kilometri de frontieră terestră ai Bulgariei, iar Consiliul recomandă să se aprobe aderarea celor două state la spațiul Schengen. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor implicați pentru profesionalism. Se pare însă că se dorește aplicarea unor criterii suplimentare care va mai amâna aderarea acestor state la Schengen. S-a vorbit chiar de o uh, punere în pericol a siguranței. Însă motivele sunt de politică internă. Chiar s-a cerut ca uh, ministrul de interne al Bulgariei să își dea demisia. Este vorba de mecanismul de cooperare și verificare. Și vreau să o felicit pe doamna comisar Malmström pentru pachetul de combatere a corupției pe care l-a prezentat ieri. Nu se poate ca Bulgaria și România să fie țapi spășitori ai tuturor problemelor uh, cu care se confruntă Europa. Fluxul de refugiați din Africa, deziluzionarea populației din cauza crizei financiare și economice. Nimeni din Europa nu este interesat de un declin al continentului nostru. Haideți deci să susținem raportul domnului Coelho. Doamna Mathieu. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În primul rând doresc să felicit pe colegul meu Coelho, care a făcut o muncă foarte complicată pe acest dosar. România și Bulgaria au făcut eforturi considerabile ca să consolideze controlele la frontieră și au reușit fie că e vorba de cooperarea în materie polițienească și judiciară, de protecția datelor, de politica de vize și controlul la frontierelor aeriene, maritime sau terestre. Ultimele evaluări sunt foarte clare. Toate criteriile tehnice au fost îndeplinite. Nu putem decât să constatăm această stare de lucruri. Bulgaria și România sunt acum în măsură să pună în aplicare acquis Schengen în ce privește tehnica și personalul. De altfel, dacă nici un obstacol astăzi nu împiedică extinderea spațiului Schengen, uh, un număr de recomandări au fost totuși adresate acestor două state și eu sper că aceste recomandări vor, face, vor fi uh, urmate foarte strict, mai ales la frontiera Bulgaria-Grecia și Bulgaria-Turcia. Știți că încrederea uh, reciprocă între membrii Schengen se bazează pe respectarea de plină obligațiilor reciproce ale acestora. Dacă una din părți nu-și respectă obligațiile,

Domnul Pirker, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnă președinte în exercițiu a Consiliului. Știm cu toții că România și Bulgaria au investit foarte mult pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Aceste două state îndeplinesc standardele uh, Schengen toate evaluările arată aceleași concluzii. Condițiile prealabile pentru aderarea la Schengen sunt astăzi îndeplinite. Raportorul nostru, când a mers pe teren, a făcut propria sa evaluare și a considerat, în mod cât se poate de obiectiv, că, cele, că toate evaluările sunt corecte. Așadar, vom vota pentru acest raport și pentru aderarea acestor două state la zona Schengen. Însă, zona Schengen se caracterizează prin încredere. Această încredere trebuie să fie menținută. Investițiile în securitate trebuie să fie garantate în mod peren, ceea ce e valabil pentru toate statele, nu doar pentru România și Bulgaria. Sper că pe termen lung această încredere va fi garantată pentru ca uh, libera circulație în Uniunea Europeană să fie menținută în măsura în care se consideră că reprezintă un bun prețios. Mă neliniștește însă o informație pe care nu uh, o pot verifica, pe care am primit-o astăzi. Se pare că în România veniturile poliției vor fi reduse cu o treime. Și știm că o condiție sine qua non pentru a se evita corupția și pentru a se garanta o muncă uh, corectă este reprezentată de salarii bune pentru polițiști. Sper că informația privind reducerea salariilor polițiștilor este falsă și că polițiștii care trebuie să garanteze securitatea Uniunii Europene, întregii Uniuni Europene, vor continua să fie plătiți în mod adecvat ca să nu fie tentați de alte forme de plată. Doamna Papadopoulou, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Prin raportul Coelho ă, aflăm că România și Bulgaria sunt gata să pună în aplicare dispozițiile acquis Schengen la frontierele maritime, terestre și aeriene ă, ale Uniunii. Aceste state respectă criteriile aplicate și altor state înaintea lor ă, pentru aderarea la Schengen. <clears throat> susținând aderarea acestor două țări, dăm dovadă de solidaritate și, de asemenea, susținem și ideea și chiar idealul european Consolidăm astfel și libera circulație a cetățenilor noștri în spațiul Schengen, creând o Europa mai puternică. Sigur, există și un număr de semne întrebare care apar și în raport în legătură cu aceste fluxuri migratorii, mai ales în zona foarte sensibilă a frontierei Bulgariei cu Turcia și Grecia. Sigur, acestea sunt provocări pentru toată Uniunea Europeană, pentru toate statele membre. Trebuie găsit o abordare europeană ca să reușim să consolidăm frontierele noastre externe. Trebuie să consolidăm și rolul Frontex, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să susținem țările Europei eh, eh, din Sud eh, care duc greul acestor lupte cu aceste fluxuri migratorii. Și cred că este o provocare pentru noi toți. Mulțumesc. Mulțumesc domnul Calfin. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar, dacă cineva dorește să intre în zona Schengen, înseamnă că trebuie să-și asume anumite răspunderi. Și Bulgaria și uh, România trebuie să se alăture Schengen ca să-și poată asuma propriile responsabilități împreună cu celelalte state membre pentru protecția uh, frontierelor comune. Sigur că acesta este subiect delicat, sigur că uh, au avut loc multe discuții uh, și fluxurile de imigranți din Africa de Nord din ultima perioadă nu au facilitat aceste discuții. Însă problemele despre care vorbeam nu se vor rezolva dacă Bulgaria și România nu vor adera la Schengen, ci din potrivă. Noi trebuie să consolidăm principiul solidarității și în zona politicilor de imigrație și e necesară implicarea tuturor statelor membre pentru aceasta. Nu trebuie doar să uh, uh, permitem uh, Bulgariei și României, ci să le cerem să-și asume răspunderile la frontierele externe. Doamna comisar Malmström uh, a vorbit de încredere reciprocă. Așa este, într-adevăr. Guvernele acestor două țări trebuie să aibă posibilitatea să dovedească că sunt la înălțimea acestei sarcini. Da, Plumb. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să vă spun că acum o lună am venit la Bruxelles cu mașina și la granița cu Ungaria am văzut o coadă de tiruri. Am numărat 87, veneau din Germania, din Italia, Danemarca, Ungaria erau încărcate cu bunuri pe care destinatarii le așteaptă și au fost uh, întârziate de o procedură care nu se mai aplică în restul Uniunii Europene. De aceea eu vreau să subliniez cât de importantă este aderarea României și Bulgariei la acest spațiu important. Este importantă pentru uh, binele întregii Uniunii Europene Trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană și în instituțiile sale. Ați spus, doamnă comisar, că Schengen este un acquis important pentru toți cetățenii europeni, dar este un instrument la fel de important pentru a crea mai multă Europa, nu mai puțină. De aceea eu cred cu tărie că Parlamentul European mâine va adopta acest raport și că cât mai repede Consiliul va acționa în consecință. Vă mulțumesc! Okay, dear colleagues. Dragi colegi, am 16 cereri de luare a cuvântului la procedura de luare spontană a cuvântului. Și în mod excepțional am să dau cuvântul tuturor celor care s-au înscris, însă insist să nu depășiți un minut. Când s-a terminat minutul, eu vă închid microfonul. Astfel vom putea să terminăm la timp. Urmează domnul Șogor, un minut coelho jelentés megállaptja mind románia. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Raportul Coelho constată că atât România cât și Bulgaria sunt pregătite corespunzător pentru a pune în aplicare acquis Schengen. Aderarea acestor două țări la uh, spațiul Schengen în ce privește data nu este încă sigură, pentru că anumite state membre consideră că, în ciuda constatărilor instituțiilor europene, aderarea uh, României și Bulgariei ar putea crea uh, probleme în spațiul Schengen. Eu aș dori să atrag atenția colegilor și a, a reprezentanților Consiliului asupra faptului că noi trebuie să hotărâm într-o chestiune care va influența viața de zi cu zi a milioane și milioane de cetățeni europeni Eh, eliminarea eh, controlelor la frontierele interne a fost un succes major al Uniunii Europene. Și pe drept cuvânt, bulgarii și românii așteaptă și ei să devină cetățeni eh, pe drept cuvânt și pe deplin care ai Uniunii Europene. Bulgaria, Bulgaria și România ar putea totuși adera încă din acest an, că sunt semnale puternice în acest sens. Mulțumesc, doamna Danova. Ja tot nu sunt preto, aby som jednoznačne podporila vstup. Mulțumesc. Aș dori să susțin aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Consider că raportul cu Aereo ne arată clar că aceste două țări au îndeplinit toate condițiile necesare. Bulgaria și România sunt state membre ale UE, asta de patru ani încoace și poate că unii colegi nu <laughs> au aflat acest lucru. Uh, iată, am auzit și tot felul de comentarii de tip rasist din adresate acestor două țări și lucrul acesta mă îngrijorează și nu sunt sigură de ce anume se tem acești oameni. Cum să avem noi o problemă cu emigrația unor, cu circulația unor cetățeni ai Uniunii Europene care trebuie să se uh, miște libere dintr-o țară în alta? Există un principiu de bază în Uniunea Europeană, egalitatea. Dacă ne atingem de egalitate, ne atingem de temeliile Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Huismanova, are cuvântul. Уважаеми господин председател, госпожо комисар. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, după ce Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană, Următorul pas este aderarea și la spațiul Schengen. Bulgaria și România au lucrat foarte mult la criteriile tehnice și o întârziere a aderărilor ar încălca regulile Uniunii Europene. Condițiile fixate trebuie să fie aceleași pentru toată lumea, trebuie să fie aplicate celor două țări exact în același mod în care au fost aplicate și celorlalte state. Altfel, uh, situația ar fi una discriminatorie. Multe state membre se confruntă cu fenomene de corupție. Cu toții trebuie să combatem corupția patru cetățeni din cinci uh, consideră în Europa că corupția este o problemă în țara lor. Trebuie să găsim soluții comune la această problemă fără să ne abandonăm principiile. Doamna Coraesca Bobinska. Mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană am auzit foarte multe despre criză, despre criza economică și financiară. Acum, cu această discuție privind Schengen, se discută și despre drepturile fundamentale, despre faptul că drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt amenințate. Ce am văzut în Italia, Franța și Danemarca mă face să cred că trebuie să transmitem un mesaj clar. Trebuie să arătăm clar că dorim să păstrăm și să consolidăm Schengen, dorim să extindem Schengen și dorim să reținem o Europa deschisă Putem să depășim această criză. Atunci când Danemarca a dorit să reintroducă controlele la frontieră, eu mă bucur că uh, doamna comisar a reacționat rapid și a emis o declarație privind politica europeană comună de azil. Haideți să nu mai amânăm și includerea uh, Bulgariei și României. Domnul Pașcu, un minut. Today the Schengen... Mulțumesc. Astăzi uh, acordul Schengen se află sub presiune. Pe de-o parte, din cauza valului de imigranți din Africa de Nord, unde Uniunea Europeană încurajează schimbările democratice, unele uh, țări, unele state au cerut uh, și obținut suspendarea temporară a acordului. A, pe altă parte, Alte țări, uh, din motive care le reflectă propriile interese mărunte, doresc să exploateze faptul că România și Bulgaria nu sunt încă în zona Schengen și să le țină pe din afară. Așadar, regulile jocului au fost modificate în timpul meciului, în dezavantajul jucătorilor România și Bulgaria. Eu susțin uh, concluziile pozitive ale uh, raportului și felicit pe autor, dar deși uh, înțeleg motivele politice pentru modificarea recomandărilor, pentru că baza politicii este în compromis, nu pot ignora faptul că noile condiții care sunt sugerate

conform cărora funcționează. Deci e clar că aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen trebuie acceptată, sigur, cu condiția ca toate criteriile aplicate celorlalte state care au intrat să se aplice și acestor două țări. Eu spun că aplaud raportul domnului Coelho și mai spun că împreună cu Bulgaria, Grecia și Turcia va trebui să prevedem un plan special ca să putem face față presiunii fluxurilor migratorii la aceste frontiere. Și îmi repet poziția, domnule președinte, Dublin 2 trebuie revizuit, de asemenea trebuie să prevedem o funcționare permanentă a celui operaționale a Frontex. Mulțumesc. Uh, Domnul Mölzer, mulțumesc, domnule comisar. Sistemul Schengen nu trebuie să favorizeze sosirea masivă în Uniunea Europeană de emigranți și nici să încurajeze sporirea crimei, criminalității. Lupta împotriva crimei organizate trebuie să fie susținută în Uniunea Europeană. Dacă Italia are un sistem de siguranță polițienească la frontiere uh, care nu respectă dispozițiile Schengen, E clar că state ca România și Bulgaria vor fi și ele complet depășite. Trebuie să uh, evităm, deci, o uh, aderare prea uh, timpurie, care ar uh, favoriza pătrunderea criminalității organizate uh, în uh, Uniunea Europeană. Cred că Danemarca a făcut foarte bine ce a făcut, însă Comisia a reacționat foarte Uh, rapid și foarte clar. Cred că uh, Schengen ar trebui să garanteze în primul rând frontierele externe. Mulțumesc, domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, oricine este la curent cu acest dosar știe că aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen e o chestiune extrem de sensibilă în țările de jos. Dar trebuie să ne asumăm și răspunderile care ne revin la nivel european. Așadar doresc să întreb pe doamna comisar cum, putem, cum, se, cum, cum se pot aplica criteriile Schengen ținând cont de politica de luptă împotriva corupției. Eu mi-amintesc am văzut uh, fotografii de, de la frontiera bulgară și uh, știm că există cazuri de vameși corupți care au lăsat uh, să intre pe teritoriul Uniunii Europene persoane care n-ar fi trebuit să intre. Și o a doua întrebare, ce înseamnă să... Ce, dacă, dacă este adevărat ce a spus domnul Pircăr, că se vor scădea salariile uh, polițiștilor și ce va însemna acest lucru în legătură cu menținerea criteriilor Schengen? Schengen ce fac sindicatele? Ďakujem pekne. Bulharská republika Rumunsko za tri roky... Mulțumesc. Critéria opatrenia pre zabezpečenie... Bulgaria și România au făcut toate eforturile necesare. Măsurile pentru asigurarea securității la frontiere nu au fost suficiente încă de la început. Ceea ce este important este ca persoanele din Comisia de Valoare ei bine, ele s-au deplasat în aceste țări și au văzut la fața locului că ambele țări respectă criteriile Schengen. Cred că membrii Parlamentului European vor vota în favoarea raportului Coelho și că această măsură va fi adoptată de Consiliu. Sper că și România și Bulgaria vor resimți acea, aceeași bucurie pe care am simțit-o și eu în momentul în care frontiera dintre Slovacia și Uniunea Europeană a fost eliminată. Doamna Iatenmachi, un minut. Mulțumesc. Extinderea spațiului Schengen înseamnă respectarea standardelor, dar înseamnă și încredere. Candidatura României și cea a Bulgariei vin într-un moment foarte interesant, tocmai atunci când în Uniunea Europeană s-au pus întrebări legate de cât de înțelept este să existe liberă circulație. În trecut, frontierele au fost în trecut Controare, controlele la frontieră au fost reintroduse din motive ca cele reprezentate de un campionat european de fotbal sau summituri europene. Astăzi există din ce în ce mai multe controle polițienești pe zborurile interne, dar uh, acum asistăm la o situație în care se produce un întreg fenomen de acest tip.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 Uh, ar trebui să conteze doar criteriile obiective în legătură cu cele îndeplinite de România și Bulgaria. E important ca mâine, cu o mare majoritate, să trimitem un mesaj important. În primul rând către Consiliu, și anume că trebuie să avem acces corespunzător la informații și un dialog constructiv, să fie ținut cont întotdeauna de Parlament. Uh, trebuie să trimitem de asemenea un mesaj puternic și la adresa statelor europene și a cetățenilor acestora că trebuie ca toți cetățenii să se bucure de tratament egal și de reguli egale pentru toți. Și sunt convins că Parlamentul va vota în consecință. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря от своя страна на господин Коел за задълбочения доклад. Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc domnului Coelho pentru raportul său extrem de aprofundat. Am luat cuvântul pentru că există niște tentative de a utiliza situația din România și din Bulgaria pentru a rezolva niște probleme interne, politice. Aderarea României și uh, Bulgariei la Uniunea Europeană a fost, a, fost uh, întâmpinată cu aceleași uh, uh, ezitări. Haideți să ne aducem aminte că regulile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Tratatul uh, fondator al Uniunii Europene, vorbește despre principiul solidarității. Da, Europa de astăzi este foarte uh, diferită de Europa de acum 20 de ani, dar dacă există o criză în spațiul Schengen, această problemă trebuie dezbătută într-un alt for. Și dacă se schimbă condițiile, acestea trebuie să fie aplicate uh, tuturor. Domnul Kazak, un minut. Господин председател, аз искам да поздравя Mulțumesc. Изключително балансирани Aș dori și eu să-l felicit pe domnul Coelho pentru raportul său extrem de echilibrat și de obiectiv. Acesta este rezultatul uh, atitudinii generale a noastră, a tuturor, cel puțin a majorității dintre noi. Și anume, considerăm că Bulgaria și România merită să facă parte din spațiul Schengen. Sigur că nu e cazul să dăm vina pe aceste state pentru niște probleme care există peste tot peste tot există corupție și peste tot există probleme civile. Acestea pot fi însă depășite prin eforturile a tuturor celor 27 de state membre. Așadar, nu trebuie să se dea vina numai pe câteva state membre. Bulgaria și România au dovedit că pot lucra foarte bine în Uniunea Europeană și cred că vor fi membri foarte buni ai spațiului Schengen. Domnul Ungureanu, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bulgaria și România au dovedit că pot garanta siguranța frontierelor Uniunii Europene <coughs> și acest lucru este pe deplin, subliniez pe deplin documentat. Oricum, într-adevăr, au fost arestați vameși în România și Bulgaria pentru uh, corupție. Dar puteți pretinde că în țările de jos un vameș olandez corupt nu ar fi arestat? În al doilea rând, România și Bulgaria nu au uh, uh, intrat în competiție pentru premiul întâi la Transparency International, ci au respectat termenele un, termenii unui contract. Dacă cineva încearcă să schimbe regulile meciului în timpul meciului, eu cred că nu este conform uh, dreptului european și nici măcar nu este echitabil. Uh, pur și simplu dacă ne luăm după bunul simț. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Malmström uh, din partea Comisiei. Două minute. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă. Într-adevăr, este în mod clar necesar să se consolideze încrederea în spațiul Schengen printr-o sporire a guvernanței, printr-o consolidare a mecanismului de evaluare, așa cum a propus Comisia, printr-o implicare mai mare a unor experți independenți și, de asemenea, printr-o sporire a transparenței, inclusiv prin includerea Parlamentului în toate etapele. Trebuie să uh, acordăm asistență mai rapid statelor membre care au dificultăți din diverse motive și trebuie să se clarifice în ce circunstanțe se pot reintroduce front, controalele la frontierele interne. Toate acestea trebuie făcute, trebuie și să luptăm împotriva corupției, în mod sporit. Sigur că există corupție în Bulgaria și în România, dar există corupție în toate statele membre. Doar ieri Comisia a propus un raport privind cum dorim noi să sporim combaterea corupției. Unii dintre dumneavoastră l-au și menționat însă trebuie să și recunoaștem eforturile făcute de Bulgaria și de România pentru a respecta cerințele tehnice ale acquis-ului Schengen și au făcut-o într-un mod foarte transparent. De aceea, acestor state trebuie să li se acorde un calendar limpede, să li se arate clar ce cadru se va urma și uh, să se arate că sunt primite cu brațele deschise în comunitatea Schengen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Gării. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați membri ai Parlamentului, în primul rând doresc să mulțumesc tuturor pentru cuvintele pozitive exprimate. Mulțumesc celor care sunt mulțumiți de eforturile făcute de președinția maghiară pentru noi. Este foarte important să resimțim sprijinul dumneavoastră, să știm că ne susțineți. Știm că o mare majoritate a Parlamentului European dorește aderarea României și Bulgariei la zona Schengen. De ce trebuie aceste țări să adere? Ei bine, pentru că și-au făcut temele. În ultimele luni, ca și în în următoarele luni și în următoarele săptămâni Președinția maghiară își va continua eforturile pentru a finaliza acest proces și vom afirma suscitare că România și Bulgaria sunt pregătite să intre în spațiul Schengen și că au îndeplinit uh, chiar și cele mai uh, cele mai profunde detalii tehnice. Trebuie să felicităm aceste state pentru eforturile lor. De-a lungul dezbaterilor, am um, auzit mai multe argumente pro și contra aderării acestor două țări la Schengen. Ambele grupuri de vorbitori au menționat încrederea reciprocă, un termen cheie, sunt de acord. Președinția maghiară a încercat să construiască această încredere. Cum am făcut asta? În primul rând, ne-am implicat într-un dialog continuu cu ambele țări, le-am monitorizat eforturile îndeaproape, am încercat să le oferim asistență, o asistență cât mai bună în acest proces de evaluare a eforturilor pe care le depuneau. În același timp, am avut un contact permanent cu toate celelalte state care aveau îndoieli legate de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Am încercat de asemenea să convingem aceste state membre să vorbească direct cu România și Bulgaria, să deschidă un dialog cu aceste țări. Așadar, în spatele scenei, dialogul a fost permanent între parteneri și am încercat să obținem încredere reciprocă și înțelegere între noi, pentru că aceasta este baza tuturor politicilor europene. În absența acestui concept nu putem uh, obține o decizie unanimă a statelor membre în Consiliu. Sigur că acest proces de construire a încrederii reciproce este unul de durată. Noi am avut uh, numai uh, șase luni la dispoziție, dar sper că împreună vom finaliza acest proces și sper că statele membre vor spune da, aceste două țări și-au făcut cu adevărat temele și sunt pregătite. Ce mai putem face? Ei bine, Trebuie să continuăm cu aceste consultări, cu acest dialog, trebuie să continuăm cu eforturi, eforturi din partea celor două țări care să arate că sunt pregătite să asigure securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Este adevărat însă că cele două țări au făcut deja foarte multe eforturi și sper că așa vor continua și pe viitor. Sunt convinsă că mai este ceva care poate contribui la acest proces, chiar dacă nu este vorba despre un criteriu oficial de aderare la Schengen. Este vorba despre mecanismul de cooperare și evaluare. Acest mecanism a fost deja menționat de mulți uh, vorbitori, de mulți oratori. Comisia, Consiliul uh, l-au menționat în rapoartele lor, rapoarte care se referau la combaterea crimei organizate, a corupției, etc. Așadar, Comisia s-a referit la aceste aspecte, dar ele nu fac parte din criterii, ci sunt niște elemente care contribuie la construirea încrederii reciproce. Așadar, sunt, sunt convinsă că o atitudine pozitivă va duce către o decizie politică pozitivă. Dacă mă întrebați care este atmosfera în Uniunea Europeană acum, cred că știm toții, cu toții că nu putem spune că Uniunea Europeană este extrem de deschisă acum și că își deschide porțile către cei din afară. Și putem sesiza acest lucru și în uh, intervențiile pe care le-am ascultat. Uh, unii vorbitori au, au uh, spus că romii vor părăsi România și Bulgaria în momentul în care aceste țări vor intra în spațiul Schengen. Trebuie să vă reamintesc că libertatea de mișcare, libertatea de circulație este un drept fundamental, o libertate fundamentală. Cetățenii bulgari și cetățenii români se bucură de această libertate încă de pe acum. Și aici intră și cetățenii de etnie romă, orice cetățeni europeni se pot deplasa oriunde vor în teritoriul Uniunii Europene fără vize. În uh, cadrul președinției maghiare a fost adoptată o strategie privind romii care uh, detaliază responsabilitățile statelor membre. Această problemă trebuie să fie atacată de la uh, rădăcină, trebuie să-i vedem cauzele, trebuie să furnizăm oportunități de educație, de angajare mai bune pentru cetățenii de etnie romă. Și o ultimă observație. Dacă cineva pune sub semnul întrebării drepturi fundamentale, dacă cineva dorește să nege uh, aplicarea drepturilor fundamentale cetățenilor europene, ei bine, acest lucru este unul deosebit de negativ și uh, pune în pericol viitorul Uniunii Europene. Ați vorbit despre evaluarea sistemului. Președinția maghiară a, și-a exprimat opinia încă de la început și a spus că aceste două probleme trebuie să fie abordate separat. Pe de o parte, evaluarea integrarea și apoi pe cealaltă parte aderarea revizuirea, am cer scuze, pe de o parte și pe cealaltă parte aderarea celor două eh, state la eh, spațiul Schengen. Trebuie să ne utilizăm instrumentele. Trebuie să îmbunătățim protecția frontierelor externe. De aceea lucrăm la regulamentul privind Frontex, de aceea încercăm să reducem presiunile migratorii din Africa de Nord, de aceea avem o nouă politică de vecinătate și de aceea lucrăm cu ajutorul Băncii Europene de Investiții la întărirea capacităților acesteia. Suntem acum la un ultim pas și putem ajunge la un acord. Este problema obișnuită a actelor delegate. Putem așadar revizui sistemul Schengen pentru a vedea ce trebuie ajustat, ce trebuie adaptat, pentru că într-adevăr există probleme, dar să luăm lucrurile pas cu pas, să luăm măsurile una câte una. Domnilor și domnilor, cred că revizuirea și extinderea spațiului Schengen va fi rezolvată uh, în câteva zile în cadrul reuniunii Consiliului. Sper că Consiliul va lua o decizie importantă garantând uh, libertatea de mișcare a uh, cetățenilor noștri. Domnul Coelho. Um Mulțumesc, domnule președinte. În cursul dezbaterii, un coleg a spus că să admitem Bulgaria și România în Schengen ar fi o decizie infantilă. Eu nu sunt deloc de acord. Cred că uh, oamenii adulți uh, știu să aducă argumente raționale și apreciem judecățile raționale, corecte, astfel încât nu uh, putem să utilizăm uh, duble standarde și duble criterii Pur și simplu trebuie ca Bulgaria și România să respecte criteriile Schengen și în cazul în care le respectă trebuie să poată adera la Schengen. Cetățenii bulgari și români trebuie considerați ca cetățeni cu drepturi de pline uh, ai Uniunii Europene. Cetățenii români și bulgari nu trebuie să fie ostatici unor discursuri populiste. Știm cu toții că Schengen poate fi îmbunătățit de aceea, da, probabil că ne trebuie un nou sistem de evaluare Schengen ca să identificăm problemele și ca să putem uh, să le remediem uh, în cazul în care ele nu vor dispărea. Însă, trebuie știut că nu putem permite ca cetățenii români și bulgari să fie victimele unor interese și unor procese legislative. În final, vreau să mulțumesc uh, doamnei Gheri pentru că s-a referit uh, și la Portugalia, țară care a facilitat aderarea Ungariei și altor țări la spațiul Schengen. Mulțumesc pentru uh, simpatia de care a dat dovadă. Aș dori ca la Consiliu să uh, împărtășiți membrilor uh, ce s-a spus astăzi aici și ce se va vota mâine. Trebuie să se înțeleagă bine la Consiliu că Parlamentul European, care reprezintă pe cetățenii europeni, dorește ca România și Bulgaria să adere, să adere la spațiul Schengen. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnului raportor Coeliu. Dragi colegi, cred că pe baza marii majorități a comentariilor pozitive și a evaluărilor pozitive auzite astăzi aici, Uh, și uh, din partea uh, membrilor Parlamentului, evaluările pozitive ale Comisiei și Consiliului, Consiliului pot deja adresa calde felicitări României și Bulgariei. Și cu asta am închis dezbaterea, se va vota mâine la amiază. Dragi colegi, luăm o pauză de un minut înainte de a trece la întrebările state Comisiei.